Haideți să începem uh, reuniunea comisiei noastre după o fructoasă reuniune a coordonatorilor. Vă informez, în primul rând, că... Deci, trebuie să adoptăm ordinea de zi. Dar, la cererea doamnei Ekstrom și Tomasici, uh, punctul 6 și 7, pentru care votam, vor fi amânate. Dar, chiar dacă doamna Tomasici este aici, vreau să vă spun că doamna Ekstrom a născut un băiețel și o felicităm cu toții. Haideți să aplaudăm. Donc, euh, on, évidemment, on la félicitera quand elle reviendra nous și, bineînțeles, o să-i, o să-i oferim felicitări personale în ianuarie când va reveni. Dar tot e bine, mama și copilul sunt amândoi sănătoși. La solicitarea uh, domnului raportor, punctul 9 va fi discutat după punctul 11. Aveți obiecții privind ordinea de zi? Nu, deci se adoptă ordinea de zi. O comunicare scurtă înainte de a trece la vot. Am primit hotărârea Curții de Justiție privind regulamentul 1243 pe 2012, gestionarea, privind gestionarea codului. În 2012 Comisia adoptase planul pentru cod, ignorând poziția Parlamentului și uh, baza juridică de codecizie. Iar Curtea de Justiție a hotărât anularea acestui regulament. Eu vreau să mulțumesc și să felicit serviciul uh, juridic, fiindcă a muncit din greu pentru acest, uh, pentru, pe acest dosar. Felicit serviciul juridic și am, um, uh, în ceea ce privește mai avem o altă victorie a Parlamentului European care arată că echilibrul interinstituțional trebuie respectat. Navele sub pavilion uh, venezuelez care, venezuelan care pescuiesc în Golful Guinea a fost prima noastră victorie și acum a doua. Iar rolul Parlamentului European uh, în ceea ce privește politicile de pescuit uh, este semnificativ și planurile multianuale trebuie adaptate în codecizie. Asta este clar. Iată ce vreau să vă spun. Dacă sunteți de acord și dacă îmi găsesc eu um, dosarul, Acum, astăzi să aprobăm procesul verbal no din reuniunea de 9 și 10 noiembrie. Nu sunt obiecții, atunci se adoptă procesul verbal. Trecem mai departe la vot. Avem un singur vot. Raportul MATO privind tonul roșu. E normal că nu sunt aprinse ecranele? Nu funcționează. Bun, nu avem... Uh, nu avem că nu funcționează. Aveți încredere în mine, da? Chiar dacă nu vedeți pe ecrane. Amendamentul 45. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 7, amendamentele 7 și 46 identice se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 47. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 48. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 49 e caduc. 48. Se deschide votul. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, amendamentul 8. Am adăugat o cifră de la mine. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 50. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 51. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 52. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 53. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 54. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Compromisul 1. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Trecem mai departe. La amendamentul 9 se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 57. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul Amendamentele 10 și 60, identice. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 61. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 11. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 12. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 13. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 14. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 62. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 15. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 16. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 17. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 64. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 18. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 19. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 65. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 66-67. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 21-68. identic. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Votăm în bloc. De la 22 până 74 se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 29 se deschide votul. 23 se corectează domnul președinte. Se închide votul, se adoptă. 70 este lingvistic, 71. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 73. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 26. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 75. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 27. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 28, 76, identice. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 29, 77, identice. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 30 se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 78. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 79. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 80. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Anexele. Amendamentul 31. Se deschide votul. Identic 81. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 32. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 33, 82, 83 identice. Se deschide votul. Se închide votul, se adoptă. Considerentele acum. Amendamentul 1. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 34. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 35. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 2. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 36. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 3. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 38. 4, de fapt. Se deschide votul la amendamentul 4. Se închide votul, se adoptă. 5 și 39 sunt identice, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 40. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 41. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 42. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 6. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 43. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 44. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Votăm acum propunerea legislativă astfel amendată. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Și acum votăm uh, uh, rezoluția legislativă. Se deschide votul, se închide votul. Se adoptă. 17 pentru 1 vot împotrivă și 2 abțineri. Vă mulțumesc. Trecem acum. Alors, nous passer au point 6. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Cine dorește să părăsească sala, vă rog să o facă acum. Este vorba despre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 Ça y est, mes chers collègues, les mouvements sont. Restez là une seconde. Je... Collègue Clara Aguilera a quelque chose à nous dire. Clara Aguilera dorește să ia cuvântul? Nu. Da sau nu? Okay, okay, okay. Nu, vorbeam cu asistenta mea, domnule președinte, nu cu dumneavoastră.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 bun venit uh, domnului Pascal Savure, director al Agenției Europene de Control al Pescuitului. Um, domnia sa vine în mod regulat la comisia noastră pentru a ne prezenta activitatea sa pentru un schimb de păreri. Încă o dată vă urez bun venit. Uh, punerea aplicarea noi politici de pescuit uh, a sporit în mod substanțial obligați- obligațiile de control, mai ales în ceea ce privește obligația debarcărilor și combaterii pescuitului ilegal. Ca în fiecare an, domnul Savure vine alături de noi pentru a ne informa cu privire la activitatea agenției. Are și o, aveți și o, o prezentare în PowerPoint și vă dau imediat cuvântul. Merci, monsieur président. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Este o onoare să iau cuvântul în fața Parlamentului European, colegislator al, al Uniunii Europene și reprezentant al cetățenilor europeni. Agenția noastră are ca obiectiv organizarea cooperării operaționale a activităților de control și de inspecție a pescuitului derulat de statele membre și asistarea lor în ceea ce privește cooperarea pentru respectarea regulilor uh, politice de pescuit comune și asigurarea aplicării sale eficiente și uniforme. Realizarea acestor obiective pe trei axe, conformitate uh, tratament echitabil și eficiență bugetară se face prin mai multe abordări complementare, coordonarea politicilor de control ale statelor membre, armonizarea și uh, standardizarea și asistența și expertiza. Asistența, bineînțeles, înseamnă nu numai asistența oferită statelor membre, ci și Comisiei Europene. Agenția noastră are sediul uh, în Spania, la Vigo, din uh, iulie 2008. Bugetul uh, său este de 9,17 milioane de euro. Are 53 de agenți temporari și 12 agenți contractuali. Iar um, avem 38% femei în rândul angajaților noștri și 8% uh, uh, asistenți, iar bugetul uh, Bugetul este executat în proporție de 99,09%, iar Parlamentul European a apreciat pozitiv descărcarea pentru uh, bugetul pe 2013. Agenția noastră este percepută în mod pozitiv de către statele membre și de Comisia Europeană, considerată un uh, mediator cinstit și uh, agenția noastră dorește să fie o organizație flexibilă, iar costurile administrative este orientată către rezultate, reprezintă 23% din buget, ceea ce înseamnă costuri reduse față de dimensiunea organizației. Instrumentul operațional uh, este uh, planul de desfășurare comun, uh, GDP, care permine, permite o inspecție, un, un plan de inspecție specifică pus la punct de comisie și acest plan uh, include punerea în aplicare a, um, um, punerea în comun a mijloacelor de gestionare, planificarea, gestionarea strategii de, de strategie de gestiune și analiza producției. Iar um, aceste planuri sunt uh, hotărâte de Comisia Europeană în virtutea articolului 95. Este vorba despre Marea Baltică și speciile pelagice, uh, somon și cod, iar uh, um, cod și acum mai intră și um, uh, uh, macroul și heringul în Marea Nordului. Noi avem uh, un mandat pentru acțiune de control la nivelul statelor membre cu privire la tonul roșu și uh, um, peștele spadă și în uh, Marea Adriatică pentru speciile pelagice mici. Noi coordonăm acțiunea Uniunii Europene în, uh, în uh, a, asociațiile din Atlanticul de Nord, NAFO și NAFC și în apele occidentale în ceea ce privește acțiunile de control ale statelor membre cu privire la speciile pelagice mici. Iată care este distribuția geografică a zonilor, zonelor de activitate ale agenției noastre. Suntem prezenți și în, uh, în Marea Neagră cu într-un uh, plan de asistență specific pentru România și Bulgaria. În ceea ce privește controlele realizate și tendințele de încălcări, Noi am coordonat în 2015 15.523 de inspecții uh, pe mare, pe uscat, la debarcări, dar și inspecții ale uh, transporturilor și uh, ale locurilor de vânzare. Așa cum vedeți, există două zone importante ceea ce privește controlul, Marea Nordului și Marea Baltică matematic vedem că navele din Marea Baltică sunt controlate teoretic o dată pe an uh, în cadrul planurilor agenției, fiindcă uh, flota ajunge la aproape 6.000 de nave. În apele occidentale există un efort de control important uh, și în zona mediteraneană, în Marea Mediteraneană, în, aici controlele sunt foarte intense. În în timpul pescuitului cu setcă rotativă și numărul de infracțiuni este în scădere. Aici avem infracțiuni grave și vreau să vă prezint cum stă situația. După cum vedeți, numărul a scăzut față de anul trecut, dar um, aceste cifre nu sunt definitive, deci îmi păstrez unele rezerve. Vedeți care sunt tendințele pe acest grafic. După cum puteți vedea, avem aceleași informații ca înainte. Există o tendință de lungă durată, e vorba de planuri de coordonare anuale, ceea ce înseamnă că efortul de control este continuu, iar statele membre împărtășesc această abordare, ceea ce face ca eficiența politicilor Uniunii Europene din această perioadă de ultimii cinci ani să fie uh, menținută. Aceasta, avem, avem aici o tendință, raportul uh, numărului de încălcări pe inspecție nu este o distribuție normală, fiindcă, din punct de vedere statistic, fiindcă nu facem uh, inspecții aleatorii, ci pe baza unei analize a riscurilor. Și ca să înțelegeți acest grafic, trebuie să țineți cont de performanța um, controlelor. Ceea ce înseamnă o creștere a numărului infracțiunilor într-o zonă nu înseamnă neapărat că a scăzut nivelul de conformitate, ci poate înseamnă că um, controlele sunt mai bune pe baza experienței pe care am căpătat-o printr-o abordare mult mai țintită din partea sectorului uh, în ceea ce privește respectarea normelor, iar acest lucru este foarte bun și foarte important. Care sunt infracțiunile importante, grave, care revin frecvent? Falsificarea declarațiilor, declarații false în ceea ce privește cantitățile, se declară cantități mai mici sau se declară alte cantități decât cele pescuite. Asta este foarte important, fiindcă obiectivul PPC-ului este să se ajungă la durabilitate, iar acest element este, iar acest risc este, este grav în momentul în care declarațiile nu se fac în mod uh, corect. Iar aceste comportamente nu respectă obiectivele politice de pescuit comune. Al doilea element important este nerespectarea normelor tehnice în ceea ce privește echipamentul de pescuit, uh, ochiurile, plasele de pescuit și așa mai departe, apoi uh, defecțiuni, uh, apoi nerespectarea prevederilor de notificare și o infracțiune care ar trebui să dispară, fiindcă obligațiunea, obligația, există această obligație de debarcare. Dacă găsim pește la bord, înseamnă că nu s-a respectat această obligație de debarcare nu, este o, nu există o interdicție de rearuncare în mare. Există specii care, care nu fac obiectul uh, interzicerii de debarcare și fac obiectul uh, altor uh, uh, norme. Și uh, pescuitul ilegal am citat și alte infracțiuni în 2015 Fals- documentele falsificate reprezintă 221 de cazuri, deci jumătate din uh, cazurile totale de infracțiuni. La nivel internațional suntem foarte implicați, uh, susținem Comisia Europeană, uh, Uniunea Europeană în virtutea articolului 30 al regulamentului de bază al politicii comune de pescuit. Aici avem un vector foarte important de susținere a instituțiilor în cadrul um, organizațiilor uh, de pescuit, uh, la nivelul formării, a inspectorilor și în ale Uniunii Europene, prin seminarii de formare sau prin uh, schimb de bune practici. Cum în ceea ce privește cooperarea regională în Uniunea Europeană, articolul 18 a regulamentului de bază a dus la forme de consultare între statele membre și um, grupuri de reflexie, de decizie pentru a pune în aplicare inovări importante a noii politici de pescuit, cum ar fi normele privind debarcarea, pentru a răspunde solicitărilor de sprijin tehnic uh, la nivelul forurilor respective. Agenția a creat uh, un concept uh, care se numește PACT, Parteneria de Conformitate și Transparență, unde, asistăm, unde ajutăm statele membre în cadrul mai multor proiecte în forurile regionale. Forul cel mai avansat în ceea ce privește acest aspect este Baltfish în Marea Baltică. Aici avem, am desfășurat act, uh, analize de risc și uh, orientări pentru inspectori în ceea ce privește mm, cooperarea cu industria și uh, Baltfish ne-a cerut să avem un uh, dialog uh, direct cu industria și cu ONG-urile într-o reuniune specifică. Baltfish, în ceea ce privește Marea Nordului, avem un for mai vechi, creat în 2005 la inițiativa Olandei, pentru a uh, pune în aplicare anexa 5 a regulamentului privind cotele, era vorba de efortul de pescuit în această anexă. Acest grup de lucru astăzi se împarte într-un uh, grup de control și grup la nivel înalt. Acest grup uh, astăzi, cum spuneam, și-a schimbat uh, orientările, fiindcă se apleacă mai mult asupra chestiunilor de control și ni s-a cerut să facem o analiză a riscului uh, în ceea ce privește obligația de debarcare și controlele aferente. În um, apele occidentale de nord avem un uh, grup uh, cerut, prezidat de Irlanda și apoi de Olanda, iar la ora actuală acesta joacă un rol foarte activ și noi am contribuit prin două inițiative, una privind analiza riscului în ceea ce privește obligația de debarcare și și s-au constituit mai multe propuneri în ceea ce privește orientările pentru inspectori. Apoi, în ceea ce privește apele occidentale de sud, avem chiar la ora actuală o reuniune în acest sens, se lucrează la evaluarea de risc. Grupul este prezidat de Spania la ora actuală și în ceea ce privește Marea Mediterană ne-am ne-am ocupat neoficial, am lucrat cu un grup de state membre, Italia, Croația, Slovenia, pentru a pune la punct obligația de debarcare care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2015 pentru speciile de pelagice mici și pentru Marea Adriatică. Iar Marea Neagră, am spus, aducem sprijin României și Bulgariei aici pentru operațiuni comune schimb de informații și analizele, analize de risc. Deci am folosit acest uh, concept pact, care se bazează pe articolul 15 al regulamentului agenției noastre, fiindcă articolul 15 al regulamentului de bază este cel care stabilește speciile care, au, care fac obiectul unei obligații de, de debarcare, dar acestea nu sunt reflectate neapărat în mandatul agenției. Deci, eh, aplicând dispozițiile interne eh, ale regulamentului nostru, am, eh, ni s-a cerut asistență din partea acestor state membre. Deci, considerăm că această sarcină este foarte importantă, interesantă și ne aducem contribuția eficientă și eficace în ceea ce privește punerea în aplicare a obligației de debarcare. Iar în ceea ce privește controlul, Uniunea Europeană este bine pregătită. Bineînțeles, acesta este un uh, proces uh, în derulare care se va finaliza în 2019, dar uh, dat fiind dispozițiile regulamentului, e vorba de raportul pe care trebuie să-l facă Comisia și statele membre în, în, și să-l prezinte în 2017 Parlamentul European privind obligațiile de debarcare, cred că putem să aducem elemente convingătoare în ceea ce privește rolul jucat de statele membre, comisie și agenție cu privire la punerea în aplicare a acestor noi obligații. Vreau să revin acum la dimensiunea internațională și să vorbesc despre obligațiile cu privire la combaterea pescuitului uh, ilegal, nereglementat și neraportat, uh, INN, în virtutea dispozițiilor uh, din regulamentul uh, fondator și în urma unui memorandum de înțelegere cu Comisia nu, poate avea, nu putem avea activități internaționale fără acordul Comisiei. Iar aici, iată, lucrăm foarte strâns cu Comisia în ceea ce privește analiza certificatelor de captură și documentelor asociate și analize și controlul în țări terțe. Iar astfel, anul acesta, noi am analizat 2000 de certificate de captură din țări terțe pe care Comisia dorea să le uh, investigheze. În 2014 am avut o activitate importantă în ceea ce privește sprijinul acordat Comisiei Europene. Aveți aici lista țărilor. În 2015 uh, lucrurile nu s-au ridicat la același nivel, fiindcă, fiindcă Consiliul de Administrație a dorit ca dat fiind obligațiile privind politica de pescuit comună, s-a dorit reglementarea numărului de misiuni și um, am avut doar patru misiuni, Angola, Capo Verde, Kenya și Taiwan și am avut un acord cu Comisia Europeană prin care ne-am continuat colaborarea cu ei fără să mai, ne mai deplasăm în delegații. Și aș dori aici să subliniez faptul că, dat fiind uh, aceste a, limitarea a, mijloacelor uh, agenției noastre, Comisia uh, alături de DGDF, COS, au încercat să găsească o soluție pentru a ne furniza uh, finanțare suplimentară de la DGDFCO, iar astfel a fost inițiată o consultare între servicii pentru a ne autoriza printr-o derogare uh, atribu- atribuirea de subvenții de la DGDEFCO, agenției noastre, dați fiind că, și să nu uităm că Direcția Generală pentru Bugete este un actor decisiv aici. De-a lungul anului am avut o activitate de control foarte importantă. Nu știu dacă cifrele din 2015 vor atinge nivelul de la 2014. Până acum am avut 593 de uh, formări și uh, Uh, am format inspectorii din statele membre, bineînțeles, și din state terțe. Am, uh, avem și un sistem de referință de formare pe care îl veți găsi cât de curând pe site-ul nostru, pe site-ul Comisiei Europene, iar uh, în uh, în um, volumul pentru 2015 avem și un sistem de referință pentru pescuitul uh, INN. Vorbeam uh, despre aceste misiuni INN, avem și misiuni în cadrul acordurilor de parteneriat pentru un pescuit durabil între țări terțe și Uniunea Europeană. Anul acesta am sprijinit uh, Comisia din Guinea Bissau, Santome și Principe și Senegal, iar în cadrul acordului care ar putea să aibă loc între uh, DCF Comare și bugete. Sperăm să se deblocheze pentru noi mijloace financiare suplimentare pentru că aceste misiuni să poată uh, include și țări uh, partenere ale Oceanului Indian, unde sunt mize importante și pentru Uniunea Europeană. Dați-mi voie să vă spun uh, că regulamentul Omnibus, unde Parlamentul European a fost uh, un actor important prin contribuția sa ca colegiuitor în ceea ce privește mm, reflexia și punerea în aplicare dinaintea adoptării acestui regulament, am pus la punct formări specifice pentru inspectorii Uniunii Europene în ceea ce privește regulamentul Omnibus și uh, am participat la patru ateliere, am antrenat 73 de inspectori din 19 state membre. În ceea ce privește gestionarea datelor, uh, folosim uh, date VMS de poziționare și uh, în 2015, în această perioadă, la sfârșitul anului, am primit 20 de milioane de poziții VMS. În ceea ce privește obligația de transmitere a informațiile, informațiilor privind jurnalul de bord electronic. Avem câteva greutăți, fiindcă numărul de nave este mai mare, dat fiind acordurile pe care le avem cu statele membre și am primit peste 300 de mii de mesaje de, de capturi pentru 1500 de nave din 17 state membre. Am pus la punct uh, un sistem care are ca scop fluidizarea coordonării la nivelul statelor membre, mm, limitând numărul de reuniuni de deplasări fizice. Este un sistem care se numește Fishnet, prin care facem videoconferințe până la 20 de puncte de participanți. Anul acesta au participat statele uh, membre la 6, 65 de videoconferințe, 60 de videoconferințe, deci am evitat deplasări, ceea ce a reprezentat economii foarte importante. Acest sistem ne permite să facem schimb de documente operaționale. La ora actuală avem 3450 de documente, ceea ce ne permite să îmbunătățim condițiile de cooperare în timp real. Aș dori să subliniez faptul că agenția noastră a luat măsuri imediat pentru a se înscrie în două inițiative recente, proiectul pilot privind uh, funcția europeană în care DG Mare va fi uh, gestion, gestionar principal. Am uh, continuăm colaborarea cu EFSA și EMSA și Frontex pentru a pune la punct acest uh, proiect uh, pilot IMP și uh, sperăm că va fi uh, evaluat pozitiv de DG Mare. Înainte de acesta am început să ne uh, apropiem uh, de, să, să lucrăm la un document neoficial uh, din 2015 uh, care a fost distribuit de DG Home, DG Move și DG Mare, care se numește Towards a European Coast Guard Capacity și ne ocupăm de noile tehnologii în egală măsură. Poate nu mai sunt atât de noi, dronele de pildă, și avem schimb de informații uh, în cadrul misiunilor Frontex și a formărilor uh, echipajelor aeronavelor operate de Frontex. Haideți să vorbim despre viitor. Am uh, supus uh, Consiliului de Administrație programul de lucru multianual 2016-2020. Nu am foarte mult timp la dispoziție, o să încerc să fiu succint. Vreau să vă reamintesc um, principalele puncte ale acestui program de lucru, care nu reprezintă o revoluție față de planul anterior, 2015. Este totuși clar că ceea ce am spus cu privire la dimensiunea internațională, și anume posibilitatea de a spori contribuțiile agenției noastre în ceea ce privește combaterea pescuitului legal în ceea ce privește crearea unor capacități pentru țările terțe care sunt care au acordul de parteneriat cu, pentru pescuit durabil cu Uniunea Europeană, devin din ce în ce mai importante. Punerea în aplicare a acestui proiect pilot uh, cu privire la partea de coastă europeană va fi o nouă dimensiune Uh, debarcările sunt foarte importante în ceea ce privește activitățile noastre din 2016 și coordonarea, bineînțeles, pentru a îmbunătăți nivelul de conformitate și, bineînțeles, nivelul de conformitate reprezintă o abordare care merge mână în mână cu durabilitatea. Vreau să vă spun că comisarul a făcut uh, anu- mai multe anunțuri în ceea ce privește o viziune de guvernanță mondială. Există această legătură importantă uh, între o, uh, sănătatea mediului înconjurător în 2020, uh, sporirea zonelor maritime protejate, sporirea posibilă aceste foi de parcurs care a, care a fost, uh, care se regăsește în articolul 2 al regulamentului de bază și care a fost reamintită de comisar. Acestea, bineînțeles, se va face la un nivel din ce în ce mai mare, în conformitate cu deciziile luate de Consiliul de Administrație în următorii ani. Vom sprijini uh, punerea în aplicare a politicii de pescuit comune, a obligațiilor de debarcare și a politicilor conexe. E vorba de politica maritimă integrată și acțiunile noastre în ceea ce privește mm, paza de coastă. La nivel, uh, sprijinim la nivel internațional combaterea activităților ilegale INN ne aducem contribuția în, cu privire la conformitate grupului de experți unde participă și Parlamentul European, punem la punct, de, punem la punct a capacităților prin formări și uh, prin uh, uh, programe de formare. Încercăm să îmbunătățim uh, sistemele de gestiune informatice, îmbunătățirea infrastructurii sistemelor TIC, îmbunătățirea continuității, siguranței sistemelor și sistem, a sistemelor interne de gestionare a personalului, a celor de ofertă și a creditelor, uh, pentru care noi dorim să fim cât mai eficienți și să limităm uh, costurile administrative interne. 2016, 16% din buget va fi consacrat coordonării planurilor operaționale GDP, 1,5 miliarde de euro. E vorba despre un uh, acord rezidual uh, unde intră și uh, cheltuielile personale pentru a îmbunătăți uniformizarea asistența Comisiei Europe, oferită Comisiei Europene și statele membre în ceea ce privește armonizarea politicilor de pescuit, aceste, acest pact și combaterea pescuitului ilegal, precum și um, sprijinirea Uniunii Europene în cadrul asociațiilor de pescuit internaționale. Aici avem 2, alocăm 2,4 miliarde de euro în ceea ce privește evaluarea politicilor, uh, controalelor și și asistenței oferite Comisiei Europene cu privire uh, la dimensiunea internațională, mai ales Uh, situația grupului de lucru. Am, aici am uh, oferit 12% din buget. În ceea ce privește rețelele TIC, 1,7 milioane de euro, unde vor intra și cheltuieli legate de proiectul Paza de Coastă. Uh, informația, informația va beneficia de 70% din buget. E vorba de verificarea inspectorilor de statelor membre, continuarea formării și sistemelor de referință, precum și asistența oferită Comisiei în cadrul acordurilor de parteneriat pentru un pescuit durabil și guvernanța, Consiliul de Administrație, Consiliul Consultativ, și aici avem 11% uh, din buget, un milion de euro. Um, organigrama plurianuală respectă necesitatea de reducere a personalului 5%, eh, cu 5%, ca în toate instituțiile europene. La 1 ianuarie 2016 se va face această primă obligație, se va respecta această primă obligație și eh, a, doua, a doua reducere de 5% în 2016 prin uh, uh, prin redistribuirea posturilor, așa cum s-a hotărât uh, în uh, documentul din 10 uh, iulie 2013. Deci în 2018, dacă nu cumva se, se au loc schimbări semnificative în ceea ce privește mandatul agenției, modificându-se regulamentul său și prin sarcini noi, ar trebui să ajungem la un număr de personal de 48 de angajați. Bugetul 2016, așa cum l-ați adoptat și uh, voi, uh, deci 9, 17 milioane de euro, 1,7 milioane de euro um, cheltuielor operaționale, uh, 1,3 um, milioane de euro a cheltuielii administrative în cadrul uh, cheltuielor pentru funcționare e vorba de crearea de capacități, cooperarea internațională și uh, aici pregătirea de planuri de desfășurare de comună și uh, sistemele de date. Poate că m-am întins cam mult, dar Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumim foarte mult pentru prezentare. Acum uh, uh, coordonatorii pot lua cuvântul. Gabriel de la PP nu este aici, îi dau cuvântul doamnei Rodust. Vreau să vă mulțumesc pentru această prezentare. A fost deosebit de interesantă. Cu siguranță am avea multe întrebări de pus, dar nu avem suficient timp astăzi la dispoziție. Însă mi se pare uimitor faptul că ne bucură tare lucru, uh, faptul că odată pe an cât un vas din, uh, sau vasele din uh, Marea Baltică și Marea Nordului sunt controlate. Ei, mi se pare uimitor. Știu că statele membre au obligația aceasta. Uh, dar și mai scandaloasă este situația controlelor din Marea Mediterană. Ne spuneți că la Marea Nordului și Marea Baltică uh, controlele au da, sau vasele sunt controlate o dată pe an. Dacă asta e situația în nordul Europei, atunci cât, de câte decenii avem uh, nevoie pentru a controla toate vasele din Mediterana? Uh, cum ne putem asigura că politica europeană este într-adevăr pusă în aplicare atâta timp cât uh, controlele noastre sunt atât de slabe. Îmi și imaginez cum uh, pescarii își spun, uh, ok, pot să stabilească ei orice fel de obligații de control, că atâta timp cât n-au capacitate, nu o să mă prindă niciodată și dacă mă prind, plătesc o amendă. Ce, ce altceva mai pot să-mi facă? Ei, eu vreau să vă întreb cum anume ne putem asigura că uh, pescarii se pot aștepta la controle care să depisteze neregularitățile. Asta în primul rând. În al doilea rând, spuneați că ustensilele uh, și documentele false ar fi cele mai mari probleme. Aveți cifre cu privire la uh, aceste probleme în contextul în care controlele sunt așa cum sunt ele în momentul de față, nici nu vreau să-mi imaginez ce cifre ar fi atinsă în cazul în care controlele ar, fost, ar fi mai intensive. Iată ce se întâmplă la nivel european. Facem legi și după aceea nu, nu e nimeni acolo care să controleze că legile astea sunt puse în aplicare. Mulțumesc. Doamna Bilbao. Și gracias. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să Mulțumesc pentru explicațiile care ne-au fost date astăzi și vă felicit de asemenea pentru munca pe care o faceți și pentru colaborarea dumneavoastră care duce la rezultate atât de bune. Referitor la inspecțiile efectuate, foarte numeroase în 2015, avem aici un tabel cu cifrele exacte. Ar vrea să știu dacă Uh, ne puteți da niște informații mai defalcate. Ați spus că faceți inspecțiile în funcție de analizele de risc. Cum evaluați dumneavoastră aceste analize de risc? Pe ce factori vă bazați? Pe ce parametri? Dacă ne puteți da detalii în acest sens. Și în al doilea rând, aș vrea să știu dacă aveți vreo concluzie cu privire la infracțiunile pe care le-ați uh, anchetat. Dacă ne puteați da și aici informații mai De falcate. A spus că, în primul rând, e vorba de falsificarea declarațiilor, nerespectarea măsurilor, în ceea ce privește peștele aruncat peste bor sau uh, pescuit în zone interise, interzise. Deci, dacă ne-ați putea da informații mai uh, detaliate pe categorie, ar fi foarte bine pentru a putea veni și noi cu propuneri pozitive pentru a vă ajuta în ceea ce privește aplicarea reformei și combaterea acestor probleme. Vă mulțumesc de asemenea că v-ați referit și la procentul de femei. E drept că multe dintre ele lucrează la agenție și o fac destul de bine, însă ar fi bine ca acest procent de 8% să ajungă și uh, pe posturi mai de răspundere, deci nu doar în posturile care sunt mai puțin importante. Domnul Cun. Ja, danke, Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc lui Pascal Savărei. Prezentarea a fost foarte complexă. Uh, Însă, din păcate, datele nu au fost defalcate pe state. S-a vorbit despre zonele pe care le inspectează și controlează agenția. Mi-ar plăcea să obținem niște date mai detaliate. Pentru că tabelul pe care ni-l arătați dumneavoastră nu este neapărat uh, extraordinar de clar. Vedem uh, cifre pentru toți uh, pescarii, nu vedem uh, Uh, ce se întâmplă în fiecare stat uh, membru în parte și uh, mi se pare că datele acestea defalcate ar fi foarte, foarte importante pentru că ne-ar putea oferi posibilitatea de a vedea că până la urmă controle, controlele sunt uh, foarte complexe și de asemenea bine realizate. Da, într-adevăr, uh, Controlul efectiv, propriu-zis, se face cam o dată pe an pentru fiecare pas, uh, vas în parte, dar uh, după aceea există uh, acel sistem electronic de raportare care îi oblig, obligă pe pescari să anunțe când anume iese în mare, cu ce viteză ajunge la locul în care pesc, pescuiește, Uh, când anume se întoarce, după ajungerea în, por, în port, uh, captura trebuie să fie evaluată, trebuie să fie anunțată autoritatea portuară, uh, uneori captura trebuie să fie cântărită chiar la bord, și uh, după aceea din nou cântărită la por, în port odată ce nava acosta, acostează. Așa pot fi uh, până la urmă evaluate capturile, etc. Mi se pare că acest sistem în complexitatea lui este unul eficient. Am vorbit cu uh, pescarii, pescarii care ies în mare, uh, Ehm, într-adevăr, există nevoie de control suplimentar. Acolo, în marea largă, în, la distanțele mari de, de uh, coasta uh, continentală, acolo, da, într-adevăr, poate că numărul de controle și inspecții propriu-zise ar trebui să fie uh, mai uh, concentrat, dar uh, până la urmă controlul în sine, sistemul, este unul uh, bun. Și dacă ne-ați oferi detalii pe statele membre, atunci ne-am dat seama dacă sistemul este bine implementat la nivelul uh, statelor membre. Ne dăm seama că, sau din datele pe care le obțin eu, uh, le-am obținut eu, în Germania, Spania, lucrurile ar sta bine. Dar vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu mine. Doamna Tomasici. Mulțumesc! toate statele membre au o mulțime de reguli uh, și reglementarea este bună. Uh, de când vorbesc despre toate statele membre, mă gândesc mai degrabă la statele vechi membre ale Uniunii Europene. Noile state membre nu duc uh, la fel de bine uh, Uh, pescarii uh, se luptă între ei, sunt în concurența cerbă unul cu celălalt și uh, n-au neapărat o legătură cu ministerul care trebuie să le guverneze activitatea și tocmai de aceea majoritatea datelor pe care le primim nu sunt corect colectate. Cum puteți să încuraja statelor, statele membre să colaboreze mai strâns în teritoriu și cu agenția dumneavoastră? Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Tomasici. Mai există alte intervenții? Da? Aveți cuvântul? Uște a citat. Mulțumesc. Dumneavoastră ați spus că acest serviciu de coastă europeană are, începe să stabilească legături și cu Frontex. Aș vrea să știu exact despre ce este vorba. Y a-t-il d'autres euh, interventions Mai există alte întrebări? Nu, prin urmare, îi dau din nou cuvântul domnului uh, director. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru aceste întrebări deosebit de interesante. Încerc să răspund uh, pe rând la ele. În primul rând, uh, doamnă Rodust, Ulrike, răspunsul e <laughs> pentru tine, spune domnul președinte. <laughs> je, je voudrais tout... Vreau să-i răspund mai întâi doamnei uh, Rodust. Vreau să subliniez faptul că numărul de încălcări până la urmă este unul uh, mic în comparație cu numărul de controle. Deci, iată, nu ne confruntăm cu un sector economic care nu respectă uh, regulile. Într-adevăr, există un procent, procentul acesta de încălcări ar trebui să fie scăzut și mai tare, dar și în momentul de față este până la urmă un procent mic. Am vorbit despre 6.000 de nave și 6.000 de inspecții în Marea Baltică, dar spuneam în același timp că e vorba despre o medie aritmetică. Asta înseamnă că există vase care sunt uh, inspectate mult mai des pentru că abordarea noastră se bazează pe analiza de risc și doamnei Bilbao îi voi răspunde cum anume funcționează abordarea noastră. Dar din uh, uh, motivul acesta, unele nave care uh, prezintă un nivel de risc uh, crescut sunt mai des inspectate. Și uh, rezultatul pe care îl uh, dădeam pentru Marea Baltică este până la urmă o medie aritmetică, nimic altceva. În ceea ce privește Marea Mediterană, activitatea este uh, Uh, din nou concentrată pe pescuitul cu setcă, cel mai riscant. De ce? Pentru că unele nave au posibilitatea uh, de a uh, pescui o mare parte din uh, cota națională cu ajutorul ustensilelor, echipamentelor uh, folosite. Și setca aceasta este cea mai periculoasă. Știți bine că pe, oferă posibilitatea de a captura pești vii, pe, pe care pești mai apoi sunt duși în diferite crescătorii și lăsați acolo în, din nou în, în viață. Deci, agențiile statelor membre împreună cu noi uh, ne uh, deplasăm cu toții nu doar uh, pentru a inspecta navele, ci și la aceste ferme de acvacultură. Deci vorbeam despre un număr de inspecții în în Marea Mediterană. E până la urmă un număr mare de inspecții pentru că visează până, până la urmă în marea majoritate aceste nave. Și navele acestea nu sunt chiar atât de uh, numeroase, navele care posedă acest echipament uh, special. Deci uh, nu avem prea multe nave, prin urmare numărul de inspecții este până la urmă mare și inspectorii care ajung la bord uh, Uh, sunt uh, plătiți și uh, activitățile de control sunt finanțate de Consiliul Regional pentru Pescuit. După aceea, ce facem? Obținem o serie de date în urma investigațiilor la bord pe care le comparăm cu datele raportate. Și aici avem riscul Uh, riscul major uh, și anume cel care vizează respectarea cotelor. Mi se pare că obiectivul acesta este unul important, dar ne dăm seama că până la urmă riscul acesta nu este chiar atât de mare pentru că reprezintă vreo 200 uh, de încălcări din 15.000 de încălcări. Uh, Uh, și, prin urmare, iată, falsificarea datelor de la bord nu este o problemă chiar atât de mare uh, precum era în urmă cu 10 ani, spre exemplu. Acum, în ceea ce privește obligația de debarcare și colaborarea între statele membre și agenție. stați mi voie să vă spun că, uh, în primul și în primul rând, agenția nu consideră uh, pavilionul sau naționalitatea unei nave ca fiind un factor de risc. Deci nu avem prejudecăți uh, a priori vis-a-vis -vis de anumite pavilioane. Nu considerăm că o navă austriacă ar fi mai riscantă decât una din Ungaria în analiza de risc folosim niște principii care au de-a face cu sezonul, specia, zona de pescuit, uh, echipamentul și istoricul. Istoricul penal sau administrativ care ne-a fost transmis de către statele membre sau pe care statele membre vor să le includă în analiza de risc a unei nave anume. Deci analiza de risc uh, a fost uh, extinsă pentru obligația de debarcare și a fost uh, prezentată în Baltica organizațiilor regionale și ONG-urilor și acestea au ajuns la concluzia că până la urmă sistemul nostru este unul bun, nu greșim absolut deloc. După aceea, capturile aruncate înapoi în mare. Avem aici de-a face cu un proiect legislativ pus în aplicare începând cu anul 2015. Următoarea mare provocare va fi reprezentată de speciile de mesare și uh, planurile de pescuit plurianuale. Lucrăm acum cu statele membre și cu Comisia Europeană pe marginea acestor, acestor subiecte și cred că vom face față până la urmă provocării. în ceea ce privește eficiența sistemelor. Da, sistemele sunt eficiente. Avem un uh, regulament uh, de control al Consiliului și un uh, regulament de, privind e, e, inspecțiile care conțin ambele o serie de prevederi foarte, foarte bune. Parlamentul European este implicat în evaluarea acestor acte legislative, dar să ne amintim că 79% din uh, navele europene sunt mai mici de 12 metri și, prin urmare, nu intră în sfera de aplicare a acestor regulamente. Asta înseamnă că dacă dumneavoastră doriți să ameliorați uh, monitorizarea flotei europene, uh, ar trebui să sporiți uh, până la urmă nivelul inspecțiilor pentru navele mai mici de 12 membri, metri. Îmi pare rău că sunt atât de direct. În ceea ce privește obținerea datelor, spuneam că sistemul ERS este un sistem care funcționează de câtva ani încoace dar uh, procesul este unul complex, este în continuare în curs. Noi, eu nu consider că problema are de-a face cu statele membre uh, care au devenit membre de curând. Există state membre noi care au sisteme la fel de bune ca și uh, statele membre vechi. În ceea ce privește Frontex, Cele trei uh, agenții, Frontex, uh, agenția de la Lisabona și agenția noastră, deci cele trei uh, agenții care sunt active pe mare, sunt, uh, au semnat în anul 2009 un acord de cooperare care ar fi trebuit să fie uh, extins însă, pentru că cooperarea devine tot mai complexă. Ei bine, cele trei, ins, uh, agenții colaborează în mai multe domenii. Spre exemplu, noi cu Frontex uh, lucrăm la formarea celor care uh, la formarea inspecțiilor, pentru că inspectorii trebuie să știe clar care e navă de pescuit și care e navă care se ocupă, spre exemplu, de trafic de ființe umane. După aceea uh, am colaborat de asemenea cu Frontex în, ceea ce, în cadrul campaniei privind tonul roșu. Mai avem un acord care tocmai a fost, uh, a primit un aviz uh, pozitiv din partea Agenției Europene de Control al Pescuitului, uh, un acord care vizează datele VMS. Prin acest acord, statele membre trebuie să dea Uh, date VMS către Frontex pentru ca Frontex să poată avea operațiuni uh, bazate pe date cât se poate de concrete. După aceea cu EMSA uh, ne transmitem de asemenea date EMS pentru a crea un sistem MARSUP care până la urmă supraveghează anumite zone pe baza unor date obținute din diferite surse. Sistemul este necesar pentru a răspunde de asemenea cererilor, cerințelor internaționale cu privire la salvările pe mare. Imaginile sau datele de suprafață trebuie să includă și date VMS pentru ca operațiunile de salvare pe mare să fie îmbunătățite. Această obligație cred că trebuie să fie achitată de către Uniunea Europeană pentru că această obligație vine din Convenția de la Hamburg din 79 cu privire la salvarea de vieți omenești pe mare și de asemenea derivă și din Uh, Convenția de la Chicago din 64 uh, pe care au ratificat-o majoritatea statelor membre. Domnul președinte, mulțumim, domnule director. În ceea ce privește Frontex, uh, eu mă ocup de proiectul pilot privind paza de co- coastă și tocmai de aceea vreau să vă spun că, într-adevăr, legătura dintre cele trei agenții trebuie să fie și mai mult strânsă. E vorba despre Frontex, EMSA și dumneavoastră. Această cooperare trebuie să fie mai strânsă. Acesta este unul, până la urmă, dintre cele mai importante obiective ale proiectului pilot. Mai există și alte întrebări pe care doriți să le puneți domnului director? Doamna Bilbao. Și chisa... Mulțumesc. Ați primit foarte multe întrebări și parcă nu mi-ați răspuns și la întrebarea mea, dacă aveți o defalcare pe procente în ceea ce privește infracțiunile și criteriile pe care le-ați folosit. Mulțumesc. Oui, alors je, je présente là les, les infractions euh, les plus. Euh... Am prezentat uh, cele mai importante infracțiuni numărul de infracțiuni uh, indicat de mine uh, includeau uh, fals, declarațiile false, datele false. Este vorba de 221 de infracțiuni. Asta este Asta e prima categorie, 221 de infracțiuni. După aceea, echipamente neconforme, 88 notificări prealabile netransmise 47, 18 pentru pești uh, mai mici decât uh, dimensiunile admise, după aceea autorizațiile falsificate 16, 15 uh, încălcări în ceea ce privește pescuitul în zone interzise. Și mai există și alte infracțiuni conexe care nu sunt însă incluse în tabelul prezentat de mine. Ce se mai poate întâmpla? Uh, poate că e un detaliu trivial, dar e important pentru uh, inspectori. Este vorba despre dimensiunea navelor. Uh, nerespectarea până la urmă dimensiunilor uh, obligatorii uh, se, se poate transport, transforma într-o încălcare Uh, e vorba despre 10 cazuri uh, depistate până în momentul de față. Mulțumim, mulțumim, domnule director. Poate că mm, comisia dorește să adauge ceva. Ernesto e aici și dau cuvântul. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a răspunde la întrebarea adresată de doamna Bilbao și mai specific vreau să răspund și domnului Kuhn. E vorba aici de o chestiune de principiu pe care vrea să o reamintească Comisia. Și anume, nivelul de defalcări și de detalii pe care agenția trebuie să o ofere în legătură cu aceste infracțiuni are o limită și trebuie să facem diferența între state membre. Asta în baza unui principiu. dacă se identifică state membre care fac mai multe greșeli decât altele și care trebuie sancționate și disciplinate, e bine, asta e prerogativa Comisiei. Asta e înțelegerea între agenție și Comisie. Agenția nu poate să facă asta și nu putem să-i cere acest lucru, deoarece agenția își bazează munca pe consolidarea de încredere și uh, pe consolidarea colaborării între statele membre. Vă închipuiți, dacă agenția începe să declare statul X se descurcă mai prost decât statul Y, Ei bine, asta nu va duce la apariția acestui spirit de coordonare și de încredere care e atât de necesar pentru munca agenției. Mulțumesc! Merci Ernesto pour ces, ces précisions. Mulțumim Ernesto pentru precizări. Entre question qui pourrait être posée à Pascal. Nu văd ce altă întrebare am putea să-i punem lui Pascal. În numele Comisiei uh, Peș, îi mulțumim pentru munca desfășurată la Vigo, pentru calitatea acestei activități care este foarte importantă, are o valoare în creștere, așa cum ne dorim și noi, Parlamentul. Și bineînțeles, <laughs> știu ce urmează. Probabil veți spune că aveți nevoie de mai multe mijloace. Da, cu toții suntem convinși că aceste controle sunt necesare și importante pentru noua politică comună a pescuitului. În orice caz, mulțumesc pentru prezentare și pentru munca dumneavoastră. Dragi colegi, noi acum trecem la următorul punct, suntem puțin înainte. E vorba de descărcarea de gestiune pe 2014 pentru Agenția de Control în domeniul pescuitului. José Blanco Lopez e raportor, însă pentru această ședință l-a rugat pe colegul Ricardo Santos să ne prezinte acest proiect de aviz. Ai cuvântul, Carlo. Mulțumesc, domnule Cadec. Colegul nostru, Jose Blanco Lopez, e raportorul pentru această chestiune, descărcarea de gestiune pentru Agenția de Control în domeniul pescuitului. El m-a rugat să îi uh, prezint avizul. O voi face în limba spaniolă, încercând să <laughs> îl uh, înlocuiesc cât mai bine. După cum am recunoscut și în schimbul de vederi, de dinainte, vedem că e o agenție care de la an la an respectă în mod exemplar bugetul. Nivelul de angajamente și de plăți e respectat uh, în proporție de 99, respectiv 98%. Ne aspa? Zic, on parle l'agence, je crois même. La voie inițial? Încep din nou. La procent acolo, poate mai spuneți o dată, zice domnul Cadec. Deci, după cum am recunoscut la schimbul de vedere de dinainte acestei prezentări, e o agenție care de la an la an demonstrează o exemplaritate în ceea ce privește executarea bugetară. Nivelul de compromis, de angajamente și de plăți e de 99, respectiv 88%. E un raport de aviz care merge în aceeași direcție ca și în anii trecuți. Deci, pe lângă faptul că subliniem aceste procente de executare a agenției, uh, se ia act de faptul că și Curtea de Conturi a confirmat că s-au aplicat măsurile corectoare adoptate pentru exercițiul 2013. Se recunoaște importanta contribuție a agenției în ceea ce privește aplicarea noilor elemente din politica comună de pescuit. De asemenea, agenția e obligată să aibă și noi sarcini cu un buget congelat la nivelul anului 2014 și cu o reducere a personalului subliniază nevoia de a evalua posibilitatea de a crește creditele pentru operațiunile din următorii ani și, la urma urmei, propune aprobarea gestiunii directorului executiv al agenției în ceea ce privește executarea bugetului pentru exercițiul 2014. Marja de îmbunătățire e foarte mică și uh, cerem ca activitatea să se desfășoare la fel și în următorul exercițiu. La schimbul de vedere anterior am spus că existau și elemente negative. Unul din cei 34 de membri ai Consiliului de Conducere a Agenției nu și-a prezentat declarația privind conflictele de interes. Trebuie să vă spun că săptămâna trecută am primit un e-mail de la agenție în care se aduceau lămuriri în acest sens. E vorba de membrul din o țară care nu are ieșire la mare și care niciodată n-a participat la Consiliul de Conducere. Am primit explicații în ceea ce privește și echilibru între sexe, în rândul personalului agenției. Bineînțeles, cine vrea informații în plus poate să le primească. Acum, dragi colegi, aștept amendamentele dumneavoastră pe care sper să le includ în mod adecvat în raport. Acestea sunt informațiile pe care colegul nostru, Javier Lopez Blanco, m-a rugat să mi le prezint și dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumim, Ricardo! Pascal a auzit bine, să nu trebuie să intervină și el acum în dezbatere. Însă a auzit ce comentarii are domnul Lopez Blanco. Acestea fiind spuse, acum vreau să vă întreb dacă și dumneavoastră vreți să interveniți. O să spun și eu, dar ce sunt raportor din umbră pentru PPE. În primul rând, mulțumiri lui Ricardo și lui Jose Blanco. În orice caz, așa cum am spus adineori, repet, vreau să reamintesc importanța misiunii acestei agenții de control în domeniul pescuitului și e drept că uneori există și urcușuri și coborușuri, uh, Însă rezultatele sunt bune și lucrurile merg din ce în ce mai bine. Agenția are de jucat un rol important în punerea în aplicare a politicii comune de pescuit, mai ales în ceea ce privește uh, controlele și supravegherea activității. Combaterea pescuitului ilegal, uh, nedeclarat și nereglementat trebuie să fie în centrul preocupărilor noastre. Și așa cum s-a reamintit, uh, statele membre au principalele mijloace pentru a efectua controle. De aceea, agenția trebuie să asigure o coordonare cât mai bună în ceea ce privește activitățile de control. Acesta este rolul agenției. De altfel, dar fiindcă e vorba de descărcarea, de gestiune, de, deci de folosirea banilor publice. Subliniez faptul că și Curtea de Conturi sublinează că banii au fost gestionați bine. Ca și raportorul, cred că există toate condițiile pentru a acorda această descărcare de gestiune. Acum, mai dorește cineva să intervină în legătură cu această descărcare de gestiune? E drept, nu e dosarul cel mai pasionant, <laughs> însă, na, trebuie să ne ocupăm și de dosare ca acestea. Nu. Bun, atunci... Prietenul nostru... V-am văzut pe aici. Îi dau cuvântul domnului Johnston, din partea comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Nu, nimic de adăugat, s-a spus tot ce trebuia spus. E într-adevăr un bilanț foarte bun uh, pe care Curtea de Conturi l-a dat agenției și aduce mărturie modului eficient de a gestiona și de a controla această agenție. Și asta cred că se datorează și modului foarte uh, bun și chipzuit în care Pascal conduce această agenție, deci trebuie să o spunem. Pascal, il a des couronnes de laurier. Ah, Pascal, asta se primește coroniță de lauri. Cred că o să ceară și o creștere de salariu. Hai, să nu-l mai lăudăm așa mult. Gata. Vă mulțumesc. Ricardo, mai e ceva de adăugat? Nu cred că e cazul. Bun, termenul de amend- pentru amendamente 14 decembrie, deci peste 4 zile la prânz nu cred că vor exista probleme. Isabel, văd că nu a venit. Joao Nicien. De la GUE. Nu e nimeni pentru a prezenta acest raport? Nu. Aici e vorba de bugetul general, tot descărcare un aviz de care s-a ocupat GUE. Joao Ferreira se ocupa, a fost numit uh, raportor. Pe 10 noiembrie, Curtea de Conturi și-a publicat raportul anual în ceea ce privește exercițiul 2014. Reprezentanții curții ne-au prezentat principalele lili din acest raport anual la ultima noastră ședință de comisie. Reamintesc că și starea conturilor a fost publicată de Comisie pentru 2014 și fiecare direcție generală și-a făcut public raportul de activitate. Documentul de bază uh, de care ne ocupăm. Azi trebuia să prezinte acest proiect de aviz colegul nostru Ferreira, însă nu e încă aici, nu e nimeni de la GUE. Iată o situație cam... Uh, uh, ciudată, dacă aș fi avut avizul, prezentam eu. În portughez oricum, cred că mi-ar fi cam greu să o fac. <laughs> L-aș fi rugat pe Ricardo să citească, dar n-avem am nicio prezentare. Euh, par contre, là, je fais comment moi Ba, je fixe la, le délai. Ce să fac? Vă zic care are termenul de amendamente. 14 decembrie, nu pot să fac mai mult decât atâta. Se dau cu, cuvântul comisiei eventual. Mulțumesc, domnule președinte. Să vă spun ce credem despre actuala forma raportului după cum știți, are două părți. O primă parte care se ocupă de cărcarea generală și o a doua parte care se ocupă de raportul special al Curții de Conturi în ceea ce privește modul în care Comisia a gestionat acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului. La prima parte, imaginea e destul de bună, o analiză bună cu toate informațiile disponibile E vorba de raportul Curții de Conturi, dar și raportul nostru anual de activitate de la DG Mare. Ultima oară când am venit aici v-am dat câteva detalii în legătură cu ratele de eroare, nu voi trece din nou în revistă toate acestea. Și referitor la a doua parte a vizului aici, mm, vă spun că Raportul s-a bazat pe documentul de lucru, proiectul de document de lucru al raportorului pentru raportul special de la COCOBU privind aceste acorduri de parteneriat. Știu că ați avut un schimb de opinii luni pe marginea acestui raport special al Curții de Conturi. Am luat legătura cu domnul uh, Zale, uh, raportor de la COCOBU, pentru a lămuri anumite ambiguități. Aș vrea să spun câteva lucruri. La liniatul 11 din raport, deci din aviz, trebuie să spun mai degrabă, apare problema consecvenței și faptul că trebuie asigurată consecvența în ceea ce privește ceea ce facem noi în cadrul acestor acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului și ceea ce facem în alte politici de dezvoltare. Acum, în regulamentul de bază, se consfințește principiul că trebuie să existe o consecvență între uh, politica noastră externă și politica generală externă. E ceva ce se străduiește foarte mult Comisia să facă, avem și o serie de mecanisme pentru a face asta, printre care prezența într-un unor atașați pentru pescuit în mai multe delegații. Aceștia colaborează foarte de aproape cu alți colegi din delegații, deci iată un mecanism de care facem mult. De asemenea, colaborăm strâns cu colegii de la DGDEFCO. Am accelerat această colaborare în, mulți, în ultimii ani. Deci, iată, uh, continuăm eforturile în această privință. Alinatul 13 acum. Evaluările ex post și greutățile sau problemele identificate de Curtea de Conturi. Noi credem că suntem aproape pregătiți să soluționăm aceste, să înlăturăm aceste neajunsuri și uh, unul din motivele pentru care vom putea face acest lucru e că durata protocoalelor acestor acorduri erau de 4-5 ani. Iată, vom avea mai mult timp la dispoziție pentru a evalua impactul acestor acorduri de parteneriat. De asemenea, mai avem și alte măsuri interne la degemare, care să asigure ordinea prin care evaluările ex post să se facă cu niște termeni de referință standardizați. Vrem de asemenea să abordăm toate elementele ce trebuie abordate într-o astfel de evaluare ex post. Mai e și problema informațiilor în legătură cu stocurile de pește și flotele. Aici, bineînțeles că luăm lucrurile foarte în serios. Ne luăm angajamentul pentru a vedea care e presiunea generală asupra stocurilor înainte să se treacă la uh, pescuitul uh, asupra excedentului de stocuri. Încercăm de asemenea să le permitem țărilor partenere, țărilor terțe, să poată evalua și ele aceste stocuri și să ne ofere și nouă informațiile. Și ca parte a reformei, includem uh, și știința în dimensiunea sa externă. Și ultimul lucru pe care vreau să-l menționez, sprijinul sectorial. I se cere comisiei să monitorizeze mai de aproape uh, implementarea acestui sprijin sectorial pentru a asigura că este eficient. Am făcut progres în ceea ce privește acest sprijin sectorial. Dacă ne uităm la cum erau lucrurile acum câțiva ani, sectorul se, acest sprijin sectorial nu era decuplat de um, asistența financiară. Ei bine, am făcut această decuplare. De asemenea, există și principiul suspendării asistenței financiare dacă progresele nu sunt suficiente. Există și Uh, principiul de a avea un plan în ceea ce privește acțiunile și, uh, de asemenea, trebuie evaluate acțiunile de sprijin în cadrul unui comitet dacă există probleme legate de punerea în practică. La 8 din protocoale există și o prevedere foarte importantă care stipulează că dacă la sfârșitul unui protocol s-a suspendat sprijinul sectorial, țara terță are la dispoziție doar șase luni pentru a face uz de acel sprijin sectorial. Și dacă au existat probleme în ceea ce privește implementarea sprijinului sectorial și nu s-au soluționat, fondurile respective se pierd și doar printr-un nou protocol poate fi oferit din nou sprijin sectorial. Deci iată câteva lămuriri pe care am ținut să vi le aduc. Un alt lucru. Raportul Curții de Conturi de asemenea spune că nu trebuie să uităm un fapt, ce anume că acordurile în general au fost bine gestionate de comisie. Și suntem de acord cu analiza uh, Curții de Conturi în ceea ce privește modul de gestionare, dar și suntem de acord și cu sugestiile de îmbunătățire pe care le face Curtea de Conturi. Deci am făcut-o de la momentul în care s-a lansat reforma politicii comune de pescuit și credem că suntem pe calea cea bună. Vă mulțumesc. 14 decembrie 2015, termenul de depunere a amendamentelor. Când îl mai vedem pe Joao, o să-l tragem de urechi. Werner, domnul Kun, si, avem timp, vorbiți. Din Vertreter des... Vreau doar să amintesc că l-am auzit uh, pe domnul Chis de la Curtea de Conturi luni. Și domnia sa vorbea despre utilizarea fondurilor pentru acordurile de parteneriat în domeniul pesc- uh, pescuitului cu statele terțe. Și uh, domnia sa ne dădea o soluție pentru problemele care au fost detectate. În general, fondurile, spunea reprezentantul Curții de conturi, conturi, au fost bine folosite, dar s-a mai creat și un plan în 10 puncte pentru îmbunătății, îmbunătățiri. Deci putem să ne culcăm cu conștiința liniștită dacă acordăm descărcarea de gestiune și pentru acest domeniu al acordurilor de pescuit. Deci dacă acordăm descărcarea de gestiune Comisiei pentru acest domeniu. Ingeborg Poate să o întrebăm și pe doamna Ingeborg Gresle să vedem ce crede. Nu știu dacă ea e de acord. Ea întotdeauna e de părere că banii sunt prost utilizați. Vă mulțumesc. Acum, Isabel Toma va veni peste câteva clipe. Madame Nicolai. Uh, Vreau să precizez că doamna Nicolai a cerut o prelungire a termenului de amendamente la raportul dumneai. Da, mulți colegi m-au rugat să prelungim acest termen. Să le mai dau puțin timp pentru amendamente. Înțeleg situația, deci sunt de acord. Deci prelungim cu o lună până pe 14 ianuarie. E mai bine pentru toată lumea. De acord? Bine. Et donc, euh, je vous informe aussi que les recommandations, je l'ai dit tout à l'heure en coordinateur. Azi e joi. Recomandările coordonatorilor, deci terminăm la 12 jumate, vor fi adoptate oficial prin procedura scris. Deci dacă aveți comentarii, le trimiteți în scris. Însă la ora 16 trebuie adoptate. Am luat azi hotărârea de a prelungi termenul de obiecție, dat fiind că din parte Comisia nu a respectat un corigendum. Hola. Donc, donc il faut que cette, euh, ces recommandations. Mă întorc către comisie. Ei sunt vinovați. Nu neapărat tu, dar voi sunteți vinovați. Un bug. Ah, e ce qu'on nous a dit. Ah, ceva n-a mers bine, nu? Așa ni s-a spus. De ce am pus noi în practică procedura privind actele delegate? Tocmai pentru a verifica conformitatea acestora față de codecizie. Și nu e acceptabil să se facă asta așa în ultima clipă. Deci de aceea avem acest uh, termen de obiecție impus și prelungit. A part ça, on est copains avec vous, la copii? În rest, uh, uh, ne tragem de șiretor, suntem prieteni la Cataram. On, on fait un petit break de quelques minutes. Haideți să luăm o mică pauză de câteva minute, nu mult. Așteptăm pe Isabel Toma, nu-i prea departe, nu? Dar el e lângă noi. E la bugete, vine imediat la noi. Ne va prezenta imediat raportul său în legătură cu modul prin care putem armoniza controlele de pescuit în Uniunea Europeană. Hai că azi am vorbit de controle. Cum vine Izabel la treabă?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 Ton sujet passionne tout le monde, euh, Isabelle. Toată lumea e prezentă? Acum, uh, Isabel, uh, toată lumea e pasionată de subiectul tău. De fapt, uh, eu și încă doi colegi. Ce mai bun? Donc, euh, donc il s'agit du, du rapport qui, euh, qui porte le titre. Este vorba despre raportul cum să omogenizăm controlele de pescuit în Europa. Da. Domnul Savure va, partici- va asista la prezentarea ta, fără să aibă dreptul de a participa, bineînțeles. Astăzi avem al doilea schimb de păreri și îți dau imediat cuvântul Izabel. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer mii de scuze pentru întârziere. Raportul era prevăzut pentru 12, este liniștită la votul la buget. Mă rog. Bine, am întârziat eh, eu față de cum s-au desfășurat lucrările în ședința astăzi. Am avut un prim schimb de păreri și era prevăzut și un al doilea schimb de păreri. Dar e foarte bine, fiindcă, dați fiind de elementele discutate prima dată, acestora le s-au alăturat uh, niște elemente noi, ne bazăm pe patru regulamente importante regulamentul uh, ce instituie Agenția Comunitară a Controlului pentru Pescuit, Agenția Europeană de Control pentru Pescuit, uh, um, regulamentul cu privire la pescuitul INN, uh, regulamentul institu- ce instituie un regim comunitar al controlului de pescuit și regulamentul care aduce la oaltă actele de execuție și termenele de aplicație. Uh, și aceasta este o, o problemă. Vom mai reveni acest lucru. Am identificat și s-a spus acest lucru la primul schimb de păreri mai multe probleme prin care o să, pe care o să le trec în revistă. În primul rând, locul și momentul controlului, fiindcă s-a dovedit, vom vedea acest lucru când va când uh, corpurile de control vor fi prezente am uh, reușit la audiere să avem uh, prezenții uh, reprezentanții organizațiilor maritime. Următoarea reuniune va avea loc în ianuarie și vor fi prezente mai multe corpuri de control. Iar prima problemă care s-a manifestat a fost că locul de control nu era nu, nu, co, nu coincidea uh, întotdeauna cu nava, uneori era nava, alteori era un uh, câmp uh, de control mai restrâns, fiindcă nu puteau avea loc controle în toate restaurantele pentru a se verifica proveniența uh, pesc- peștilor pescuiți ilegal până, la, până când ajung în, parcurie, în par- parfurie. Iar uh, pescuitul profesional era ținta controalelor și s-a pus întrebarea dacă vom controla și pescuitul amator de agrement și, în al doilea rând, a doua categorie, dacă era vorba de uh, paza de coastă și corpul de control, corpul de control, acestea erau foarte uh, diferite de la un stat membru la altul, uh, ceea ce ducea la o metodologie și procedură de control diferită Apoi sancțiunile erau o altă problemă, fiindcă un studiu al Parlamentului European din 2014 a ridicat atunci problema faptului că autoritățile naționale și statele membre foloseau adesea proceduri extrajudiciare cu sancțiuni negociate de ordine administrativ, care erau uh, uneori simple avertismente și puteau să difere foarte mult de la un stat membru la celălalt. Iar al uh, cinci, a altă o chestiune, Agenția de Control de Pescuit, care este un instrument de armonizare al controlului în principiu, era foarte limitată totuși și uh, competențele sale erau reduse de buget uneori. Am vorbit deja despre acest lucru, fiindcă la comisia noastră noi am încercat și la comisia de unde vin la bugete, chiar și la conciliere, ne-am luptat până în pânzele albe pentru ca bugetul agenției de control al pescuitului să fie majorat. Acest, aceste încercări au fost au eșuat deci, bugetul reprezintă o limită, mai există și limite, limite juridice, fiindcă articolul 95 al uh, regulamentului privind controlul spune că numai Comisia și statele membre pot să stabilească care vor fi uh, care va fi pescuitul care va fi controlat. Deci, pe teren, controlorii nu pot să hotărască că vor controla anumite nave în urma constatărilor făcute, nu pot să hotărască care vor fi controlele efectuate. Asta este o altă problemă și apoi avem și probleme de ordin tehnologic care pot părea mai puțin importante, dar care sunt totuși importante. Este vorba de incompatibilitatea datelor la nivelul statelor membre, fișierele flotelor sunt absolut învechite, o navă, de pildă, care figurează sub mai multe nume fiindcă a fost vândut între timp și trebuie în general să se modernizeze controlele. Aici iar revenim la aspectul bugetar fiindcă nu sunt suficienți bani pentru asta. Acesta era, acestea erau primele, au fost primele constatări care se bazau uh, pe faptul că pescarii spun că realitatea armonizării este defectuoasă și spun că iată, de partea cealaltă a graniței lucrurile sunt altfel și întotdeauna există, se, con, se contestă lucrurile și se arată cu degetul la cum se face de cealaltă parte, cum fac vecinii, iar asta nu, nu consolidează imaginea Uniunii Europene care ar trebui să armonizeze dreptul de pescuit, dar dacă dreptul, legislația de pescuit este armonizată degeaba, dacă controlele nu sunt armonizate. Deci problema este gravă. De la prima reuniune, când s-au făcut primele constatări, deci noi, prin activitatea noastră, am constatat noi probleme. O problemă pe care o cunoșteam deja, dar care, care s-a manifestat pertinent, este faptul că este, este structura, structura juridică a regulamentului privind controlul pe care trebuie să pe care trebuie să o cunoască, legislația trebuie cunoscută de către cei din meserie, dat fiindcă o mai bună reglementare, better regulation, este acum la modă, dacă există un uh, loc unde e necesară această mai bună reglementare, este regulamentul pentru controlul pescuitului. Nu știu dacă ați jucat vreodată uh, jocul în care în, într-o carte se alege un uh, personaj și în funcție de personaj dați la pagina cu tare, după aceea vă întoarceți la 100, pag- 100 pagini înainte, mă rog, și mai departe. Un joc frumos, dar când e vorba de legi nu mai e atât de amuzant. Nu v-am adus uh, toat, tot documentul, aveți aici uh, regulamentul de control, uh, regulamentul privind actele de punere în aplicare, apoi nu, nu cred că a, adus hotărârile, decretele care transpun regulamentul, regulamentele la nivel național și Poate vă închipuiți că momentul în care vă uitați la transpunerea națională și uh, vă uitați la prevederile despre debarcare, veți găsi imediat articolul care vă trebuie. Ba deloc, în regulamentul, în reglementările naționale veți găsi un uh, articol care se face referire la regulamentul pentru control, care va face referire la uh, actele de punere în aplicare și așa mai departe. Și tot așa. Deci, e un labirint pur și simplu care dacă nu ești funcționar uh, la comisie cu experiență de 10 ani, nu are nicio noimă pentru tine. Deci pentru cetățenii europeni, deci este un labirint, un hățiș în care nu mai găsesc ieșirea. Deci, Iată, ne confruntăm cu o problemă gravă care trebuie soluționată. Dacă putem noi, prin recomandările noastre, să ducem la o simplificare, la un better regulation, la o mai bună reglementare pentru acest regulament de control, ar fi foarte bine. Asta în primul rând. În al doilea rând, la nivel național, mă tem că avem o suprareglementare, gold plating. Sau poate invers, poate chiar invers. Deocamdată semăna gold plating, avem un nivel, un strat minim, să zicem, niște straturi minime la nivel european în ceea ce privește controlele și apoi uh, există transpunerea la nivel național, care adesea mai adaugă un strat de complicații, nu neapărat de complicații, dar de exigențe, cerințe. Deci trebuie să intrăm mai mult în detalii, trebuie aprofundate aceste chestiuni, nu am făcut-o încă, dar cred că și aici, mai ales în ceea ce privește pescuitul, pentru cei din domeniu este foarte important să se evite această suprareglementare, gold plating, pentru a se evita acest sistem al injustiției, inegalității de la un stat la altul în Uniunea Europeană. Apoi um, mai avem o problemă, revenind tot la gold plating, la reglementare sau la o mai bună reglementare, la better regulation, sunt uh, foarte multe articole alineate din regulamentul pentru control care conțin uh, formulări extrem de deschise. Vă dau niște exemple. Statele membre pot să, instaure, să instituie un sistem uh, și așa mai departe. Statele membre pot să folosească sancțiuni penale și așa mai departe. Statele membre pot să refuze accesul în port al navelor și așa mai departe. Deci, uh, peste tot în, în regulament există posibilitatea statelor membre de a interpreta și de a adăugi. Să vă dau exemplu unui alt joc. Uh, telefonul fără fir, îi zicem noi. Nu putem să-l jucăm aici, fiindcă sunt prea departe unii de alții. Deci pui ceva la ureche vecinului și vecinul îi spune la ureche ce a auzit vecinului și așa mai departe și după ce ajunge uh, Uh, fraza la sfârșit uh, uh, se spune ultima persoană ce a auzit și bineînțeles toată lumea izbucnește în râs, fiindcă nu seamănă deloc cu ce s-a spus prima dată. Asta e și aici. Aici credem că credem la Parlamentul European că noi ducem la construcția unui regulament care se va aplica peste tot în Europa la fel, iar rezultatul este că prin intermediul acestor, acestor interpretări suprareglementări a acestui hățiș de documente, realitatea este că nu se aplică peste tot la fel acest regulament. Iar acest lucru este grav. Trebuie să facem, bine, nu neapărat în mod exhaustiv, că poate nu va fi posibil, dar trebuie să avem o prezentare a realității și nu a realității pe care o credem noi. Trebuie să încercăm să să găsim toate aceste probleme care duc la decalaje inacceptabile pentru cetățenii europeni, atât pentru cei care, că, care cred că lucrurile sunt aplicate cum trebuie, cât și pentru cei din domeniu care încearcă să le aplice și să încercăm prin intermediul acestui lucru să, să anticipăm lucrurile care vor trebui corectate la următorul regulament de control. Vreau să vă spun că am uitat uh, pe această listă uh, a hățișului de documente omnibusul, care intră și el în uh, telefonul ăsta fără fir și face legislația și mai puțin lizibilă, motiv pentru care, iată, am cerut în comisie să să nu să nu avem un regulament omnibus, fiindcă trebuie să, regula, să revizuim regulamentul de control din nou. Iată care este prezentarea mea. Eu cred că nu trebuie să mai avem un al treilea schimb de păreri, fiindcă o să-mi smul părul din cap până la urmă și o să renunț cu totul la acest raport din proprie inițiativă. Deci avem mult, mult de lucru. Mulțumesc, doamna Toma. Înainte de sau cuvântul lui Nicola, vreau să spun și eu câteva cuvinte. Înainte eh, să dau cuvântul lui Nicolae, vreau să spun și eu câteva cuvinte. Să-i mulțumesc lui Isabel. Este adevărat că Armonizarea controlului de pescuit este o miză importantă pentru punerea, punerea în aplicare a politicii de pescuit comună. Uh, Comisia va propune o revizuire a regulamentului de control, iar această problemă trebuie să fie abordată în cadrul acestui proces. Unii vor să slăbească regulamentul de control al pescuitului, dar nu noi, sau cel puțin nu eu. Avem nevoie de un cadru european puternic pentru a garanta buna funcționare a politicii de pescuit comune. Eh, dacă destrămăm acest regulament de control, atunci destrămăm eh, politica de pescuit comună, dar de multe ori statele membre se plâng de lipsa de mijloace pentru controle. Acest argument eh, nu stă în picioare pentru noi, fiindcă știm câți bani sunt disponibili statelor membre. Statele membre trebuie să folosească uh, aceste fonduri. Este responsabilitatea lor. Comisia este foarte exigentă în acest sens. În cadrul negocierilor uh, va amintiți că am insistat asupra acestui lucru. Am spus că trebuie să folos, să, să obligăm statele membre. Armonizarea de control trebuie să fie urmată de armonizarea sancțiunilor. Am spus asta la început. Argument, argument al regulamentului de control pe, permite um, unele, una, o flexibilitate, dar divergențele între statele membre sunt prea mari și trebuie îmbunătățit. Uh, eficiența depinde și de coordonarea de care, pe care o face agenția. Noi încercăm în fiecare an să păstrăm fondurile care sunt uh, pus la dispoziție. Pentru noi este foarte important să păstrăm acest pachet financiar uh, neatins. Iată de ce acest raport este foarte important, fiindcă ne dăm seama că, așa cum spunea Izabel mai devreme, uh, Există divergențe, lucruri care se bat uh, cap în cap și uh, tu ai spus că 10 ani uh, va fi, uh, să vorbi de 10 ani, eu vorbesc mai degrabă de 15-20 de ani. Iată cele câteva cuvinte. Acum dau cuvântul doamnei Nicolai. Uh, merci, Alain. Uh, merci, Isabel, pentru, pentru un raport. Mulțumesc, Alain. Mulțumesc, Isabel. Parce că nous avons déjà un échange de vues. Mulțumesc, am avut deja un schimb de păreri. Aș dori să adaug un lucru în ceea ce privește faza de controle. Dacă dorim să activăm uh, obiectivele politicii comune de pescuit, trebuie să consolidăm controlele și să avem o viziune uniformă în ceea ce privește posibilitatea controlelor. Dacă nu facem acest lucru, cred că politica de pescuit nu va fi încununată de succes, că fiindcă avem uh, probleme încă de la început. Încă un lucru, după părerea mea, este foarte important. Este vorba despre faptul că uh, Controlul este o modalitate de a asigura concurența corectă pe piață. Poate că există state membre care nu doresc standarde comune în ceea ce privește controlul, în ceea ce privește armonizarea și uniformizarea acestuia, fiindcă aduce cu sine probleme de concurență. Dar dacă dorim să activăm pe piața comună, respectând principiile acestei piețe, trebuie să avem controle uniforme, să avem uh, instrumente, standarde uniforme, fiindcă uh, considerăm că toată lumea are acest, același um, scop în control. Iată de ce încurajez posibilitatea de a revizui regulamentul de control și, uh, și a încerca să se introducă la nivelul statelor membre standarde, instrumente și obiective comune, fiindcă uh, politi- este vorba despre politica comună de pescuit până la urmă. Și încă un lucru, dacă îmi permiteți, este vorba despre calitatea controlelor. Cred că foarte multe state, multe state membre au foarte multe probleme în ceea ce privește calitatea controlorilor. Trebuie să trebuie ca aceste persoane să aibă o anumită experiență și instrumente necesare pentru a fi eficienți și cred că putem folosi Um, metodologia controlelor pentru a strânge date științifice. Din punct de vedere statistic, putem face acest lucru și putem da agenției și comisiei posibilitatea de a avea date primare, reale, privind uh, piața. Există și ar fi și alte aspecte, dar uh, deocamdată așteptăm raportul lui Isabel pentru a ne ocupa concret de propuneri și sper că uh, vom avea un raport bine țintit, fiindcă nu putem să nu putem să renunțăm, nu se poate să renunțăm la asta, chiar dacă e o mare provocare raportul, însă trebuie să facem pentru politica de pescuit și pentru comisie. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci dau imediat uh, cuvântul uh, comisiei. Ernesto. Doriți să luați cuvântul? Da, sigur. Imediat. Hvala lijepa. Samo vrlo kratko. Uh, Mulțumesc. O să fiu foarte succintă. Cred că avem nevoie de controle și inspecții armonizate dar acestea trebuie să fie corecte, bazate pe lege și echitabile. Nu dorim ca unele grupuri să facă lobby pentru regulamente care să îi favorizeze pe ei. Dorim reguli uh, armonizate și corecte pentru toată lumea. Mulțumesc, doamnă Tomase, și dau cuvântul lui Ernest acum. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că mm, o să încep uh, uh, cu o nuanțare ce a spus doamna uh, Toma. Suntem de acord că e nevoie să asigurăm că omogenitatea controlelor, dar trebuie să definim această omogenitate. E clar că uh, interpretarea noastră nu înseamnă că uh, toate navele de pescuit și toate pescările trebuie controlate la fel. Și foarte bine că noțiunea de controle în Europa a, se bazează pe evaluarea de risc. Deci, evaluarea de risc înseamnă că există uh, pescării care sunt într-o stată de risc și că acolo există prioritatea controlelor. Acolo, se, acolo sunt prioritatea controlele. Deci noi înțelegem, pentru noi omogenitatea este un sistem în care se concentrează eforturile de control asupra activităților uh, cu un risc mai ridicat, pentru ca toate statele membre să facă eforturi uh, similare și pentru a nu exista uh, Uh, zone în care cu aceeași situație de risc efortul să fie diferit. Asta înseamnă omogenitate pentru noi, deci cred că trebuie să plecăm de la această definiție. Aici uh, cred că, apoi cred că există mai multe elemente pentru a ne asigura că există această omogenitate. Um, eforturile unor state membre sau ale unor autorități sunt mai importante decât ale altora. Nu, mă rog, asta e o treabă veche, la fel de veche ca PCP-ul. Cum putem să rezolvăm această situație? Două moduri. În primul rând, prin acțiunea agenției și domnul Savure este, e bine că este aici, fiindcă aceasta este foarte importantă, fiindcă se bazează pe, pe baza juridică pentru pentru derularea de eforturi de control de către statele membre și uh, pe, și pe baza acestei baze juridice se stabilesc standardele de control pe care trebuie să le respecte toate autoritățile naționale autoritățile de control. Deci, existența acestei baze juridice și activitatea de coordonare a agenției reușește să se asigure că în zonele unde controlul, controlele sunt coordonate de agenție există o omogenitate a abordării. Aceasta este filozofia planurilor um, de control coordonate de agenție este un teren echitabil între statele membre pentru ca toate statele membre să, să deruleze aceleași controle cu aceleași standarde, cu mijloace necesare și așa mai departe. Deci, acțiunea agenției reprezintă o garanție că există această omogenitate în uh, rândul controlelor. Acestea fiind spuse, există totuși provocări importante. De pildă, am spus mai devreme că pentru a putea vorbi despre o bună omogenitate a controlelor, trebuie să nu există uh, zone cu standarde ridicate și alte zone, alte pescării cu uh, același nivel de risc, unde standardele sunt mai joase. Uh, acest lucru cere ca acoperirea controlelor în Europa să fie completă și uh, acoperirea a activității agenției să fie și ea completă, iar acest lucru nu se întâmplă la ora actuală și reprezintă o provocare pentru comisie în primul rând și mai apoi pentru agenție, bineînțeles, trebuie să se uh, stabilească aceste planuri de derulare comune pentru agenție și pentru baza, și baza juridică pentru toate pescările importante din Europa. Acest lucru nu se întâmplă, se întâmplă deocamdată în Europa și reprezintă o provocare. Deci trebuie ca mai întâi Comisia să uh, pună la punct aceste baze juridice pentru alte pescării la de risc care nu sunt acoperite la ora actuală și mai apoi uh, bineînțeles, agenția trebuie să poată fi în măsură să își deruleze activitatea, controlele în aceste noi zone. Deci, după părerea mea, chestiunea principală este să ne asigurăm că aceste niveluri, nivel de control este exercitat în conformitate cu principiile și cu metodologia puse la punct de comisie și exercitate, puse în aplicare de către agenție. Dar lucrurile nu se opresc aici. Bineînțeles, îmi veți spune, îmi veți spune pe bună dreptate că una e să să se facă inspecții și, alte, și altă chestie o reprezintă sancțiunile de după constatarea infracțiunilor. Iar asta nu ține de agenție. De agenție. Aici, aici e rolul comisiei. Și, dacă vreți, aici e vorba despre uh, punerea în aplicare strictă a principiilor stabilite în uh, regulamentul de control care solicită statelor membre să pună la punct sisteme de sancțiuni care să poată să, poată să aibă un rol de descurajare. Iar aceste sisteme de sancțiuni la nivel național trebuie să fie aplicate cum trebuie. Deci, Comisia acum uh, finalizează un studiu aprofundat pe această temă. Am încheiat o primă fază în ceea ce privește întrebarea dacă statele, state, dacă statele membre au un sistem de sancțiuni proporțional, proporțional cu infracțiunile și acum uh, uh, definitivăm a doua parte care este cea mai importantă, este vorba despre răspunsul la întrebarea dacă statele membre aplică în mod corect legislația națională pe care o au la dispoziție. Deci, acest, uh, odată ce vom termina acest studiu, bineînțeles, Comisia va hotărâ cum să difuzeze, cum să discute acest document. Dar această chestiune este prioritară, um, pentru că trebuie să Uh, mai facem câteva misiuni, uh, deplasări în plus pe teren, uh, prevăzute în primul semestru din 2016. Cred că vom finaliza acest studiu. Și asta este foarte important, fiindcă așa vom ști, în afară de coordonare și de terenul echitabil stabilit de, de agenție, să pune întrebarea cum Uh, ce se face cu infracțiunile, există sancțiuni la nivelul statelor membre. Deci uh, vom definitiva acest studiu și vom vedea, uh, vom vedea care este, va fi nivelul de detalii și așa mai departe. Vom finaliza însă acest studiu. Apoi, dați-mi voie să mă refer la complexitatea regulamentului de control și foarte interesant ce a spus doamna Toma, credeți-mă, pentru noi regulamentul de control este complex, într-adevăr, dar cred că pot să vă spun două lucruri cu privire la acest lucru. În primul rând, este vorba despre faptul că regulamentul în forma sa actuală cu regulamentul de aplicație este foarte greu de urmărit. Dar înainte de 2009, ce știam uh, era că aveam peste 20 de regulamente, iar uh, uh, acestea erau, nu erau greu de înțeles, erau imposibil de înțeles. Deci, Asta înseamnă că regulamentul din 2009, chiar dacă el este sigur un document complex, sunt de acord cu acest lucru, totuși el este un mare pas înainte față de cât ce aveam înainte. Cu cu toate acestea, știm foarte bine că, așa cum a spus și dumneavoastră și cum a spus și domnul președinte, ă, regulamentul de control ă, este o piatră unghiulară în ă, ceea ce privește mai bună reglementare, better regulation și noi facem această revizuire a regulamentului de control. Facem asta din mai multe motive. În primul rând, chiar dacă reprezintă un pas înainte față de situația de dinainte de 2009, totuși este un document complex. În al doilea rând, este ultimul element uh, pe CPA adoptat înainte de codecizie, înainte de procedura de codecizie, deci nu este un, un regulament uh, prin codecizie, nu trebuie să vă spun, spun mai mult. Și în al treilea rând este un regulament în care nu s-a făcut o adaptare la reforma PCP. Deci este un uh, raport, un uh, regulament dinaintea reformei politicii de pescuit comun. Iată de ce am, am considerat că testul uh, manevrului reglementări trebuie să se facă acestui regulament. Chiar dacă vorbim totuși de, de complexitatea acestui regulament, ceea ce este adevărat, trebuie să se spună un lucru care, după părerea mea, va marca întregul proces uh, al uh, viitoarelor modificări. Vreau să vă spun că am uh, făcut deja un tur al capitalelor europene și am uh, vorbit cu toate autoritățile de control din statele membre extrem de detaliat, iar mesajele pe care le-am primit în urma acestor consultări sunt că regulamentul de control a adus noi elemente extrem de folositoare, că trebuie să mai dăm timp pentru uh, a se aplica regulamentul în mod eficace și că poziția, nu neapărat a statelor membre, dar a autorităților de control din statelor membre, a fost următoarea. Este foarte bine să vedem ce putem simplifica, îmbunătăți și elimina la o, la o adică, dar Uh, nu trebuie să avem o, o revoluție, ci o evoluție a acestui regulament ce, și acesta este un mesaj foarte clar a autorităților de control din statele membre. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Ernesto. Isabel, dorești să mai spui câte ceva înainte de a încheia? Te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Da, foarte pe scurt. În primul rând, aș dori să mulțumesc colegilor care au rămas până la sfârșit pentru acest subiect uh, dificil. Le mulțumesc pentru sprijinul acordat uh, în ceea ce privește această chestiune. E clar că va trebui să le definim mai clar. Sunt de acord cu reprezentantul Comisiei. Trebuie să definim uh, omogenitatea, echitatea, uniformitatea. Sunt termeni care se pot încrucișa uneori. Trebuie să ne asigurăm că au toți acești termeni o definiție clară. Dar vreau să mai adaug un lucru față de ce a spus reprezentantul Comisiei, că, într-adevăr, în, înțeleg foarte bine că prioritatea în ceea ce privește controlele sunt pescării, pescăriile cu risc ridicat. Nu am uh, reușit totuși să avem o acoperire de plină, dar după cum ați spus, nu e vorba numai despre asta încă o dată și iată de ce am uh, elaborat acest raport. Uh, am vrut să nu existe un sentiment uh, de injustiție din partea celor din domeniu, fiindcă nu e nimic mai rău, dacă ne dorim să se aplice legea, decât sentimentul acesta al injustiției. Dacă dorim să se aplice legea, atunci trebuie ca oamenii să nu simt, să nu aibă un sentiment că se face o injustiție. Deci acest sentiment este foarte important și aici avem uh, de lucru foarte mult, fiindcă, așa cum uh, au spus și colegii mei, terenul echitabil este foarte important, mai ales prin intermediul sancțiunilor. Nu e vorba aici despre pescării de, cu risc ridicat. Aici e vorba despre modul în care se, uh, se, trece, se, se trece de la controle la sancțiuni și să nu, să, să nu se considere că situația este injustă. Um, Aș aștept cu nerăbdare studiul comisiei înainte de definitivarea raportului. Nu știu dacă se va întâmpla acest lucru, domnule președinte. Nu știu dacă ne va permite calendarul acest lucru. M-aș bucura să aprofundăm această chestiune. Iar uh, mai apoi aș dori să mai spun un lucru comisiei înainte de a face o solicitare către colegii mei. Nu, e, nu regulamentul din 2009 este complex, aveți dreptate, regulamentul din 2009 este un mare pas înainte, ci mecanismul despre care vorbeam eu, adică, de fapt, avem uh, regulamentul uh, uh, pescuitului um, ilegal INN, regulamentul de control, regulamentul de execuție, regulamentul omnibus și așa mai departe, fără să ne mai gândim și la transpunerea națională ceea ce înseamnă că avem uh, sute de documente pe care trebuie să le parcurgem tot timpul, trebuie să, să, să se gândească o altă metodă, deci metoda nu este bună, nu regulamentul de control e problema. Dar regulamentul de control uh, face trimitere la tot felul de alte documente și regulamentul de control uh, e presărat cu statele membre pot, uh, statele membre sunt autorizate să. Așa, aici este problema. Uh, nu zic că nu e serios, n-aș merge chiar atât de departe, dar aici regulamentul de control nu este, cum să spun, nu duce la omogen, omogenitate. Omogenitate. Nu duce la un teren echitabil. Și nu face în așa fel încât cetățenii să se simtă liniștiți. Și aici, bine, mă rog, nu vreau să deschid o întreagă dezbatere aici, vreau să le spun colegilor că uh, pentru, vreau să mulțumesc tuturor grupurilor politice pentru faptul că au făcut astfel încât uh, la audierea controlorilor să avem, uh, să intre și bazinele maritime. Dar lipsește Marea Neagră. Vreau să fac un apel aici colegilor din țările uh, cu ieșire la Marea Neagră pentru a putea ca la audiere, mai ales că mai avem un loc, un loc liber, deci ar fi foarte bine la audieri să uh, găsim și un inspector uh, de la Marea Neagră, ar fi excelent. Mulțumesc, doamna Toma. Vom avea o audiere publică pe 17 februarie. Se va face o prezentare a raportului pe 18-19 aprilie și termenul pentru depunerea amendamentelor 25 aprilie. Se va vota în comisie în iulie 2016 și în plenară va ajunge în septembrie 2016. Mulțumesc foarte mult! Am terminat uh, cu toate punctele ordinea de zi. Următoarea uniune va avea loc la Bruxelles pe 14 ianuarie de la 9 dimineața la 12. Mulțumesc interpreților și interpreților mulțumesc. Terminăm la timp. Iată, vă urez sărbători fericite și să ne revedem după vacanță. Bien mérité pour les uns et pour les autres.